Please, colleagues. Vă rog, stimați colegi. Stimați colegi. Vă rog să luați loc ca să putem începe reuniunea. E ora 10. Trecut de ora 10. Yes, I know, but we can start with the first Putem să începem cu Prima parte. Allora, eh, iniziamo eh, i lavori di questa seduta di commissione. Bene, începem atunci. Vă voi spune ce s-a întâmplat și la reuniunea coordonatorilor în cadrul acestei reuniuni. Permiteți-mi să, începe, să încep cu comunicările președintei. În primul rând, proiectul de ordine de zi. Așa cum observați, proiectul de ordine de zi are un punct care are de-a face cu punctul doamnei Vălian cu referire la inițiativa cetățenilor, promisia, uh, com, propunerea comisiei. Raportor este domnul Sala Francos. Și mai vedem apoi că avem și rezultatul reuniun, vizitelor de la Berlin și în România. Apoi urmează o serie de petiții. Să vedem dacă acestea trebuie să fie discutate. Acestea sunt punctele pe care le vom acoperi pe timpul întâlnirii. Domnul Hefner, doamna De Brun, își cer scuze că lipsesc astăzi. Nu pot să vină alături de noi din motive de sănătate și domnul Goulon se află în aceeași situație. El întâmpină niște dificultăți legate de transport, așa că nu va reuși să ajungă decât cu puțin înainte de ora 11. Dumnealui ne-a cerut să îi transmitem părerile cu privire la raportul doamnei Vălian, în scris astăzi sau săptămâna viitoare. Apoi avem o cerere din partea domnului Turgai de a amâna punctul 18, așa că acest punct nu se mai regăsește pe ordinea de zi. Pentru raportul uh, doamnei Vălean, termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 19 ianuarie Reuniunea coordonatorilor și a, a raportorilor din umbră va avea loc marți la Strasburg. Acesta este ordinea de zi. Apoi, unde avem petiționari la 12, 13, 14 și 15. La aceste puncte vor fi prezenți petiționarii. Dacă nu există niciun fel de obiecție, atunci putem să adoptăm ordinea de zi așa cum este. Bine, mulțumesc foarte mult. Acum, uh, procesul verbal de la întâlnirile din 21-22 noiembrie. Există vreo obiecție? Nu e cazul. Mulțumesc. Atunci adoptăm procesele verbale ale acestor reuniuni, adică 21-22 noiembrie. Stimați colegi, să nu uităm că are loc o reuniune a Comisiei pentru Petiții în data de 23, adică în ziua de luni, la 4 și jumătate după masa. În anexa la notele președintelui de săptămâna trecută, ați primit o cerere de redeschidere a unei petiții, petiția 803 din anul 2006. S-a primit o obiecție din partea domnului Turgaif, care a considerat că nu există niciun element nou în comunicarea pe care a primit-o comisia noastră din partea Comisiei Europene și din partea petiționarului acum o săptămână. Așa că la reuniunea coordonatorilor a avut loc o discuție cu privire la redeschiderea acestei petiții și vă voi spune care sunt rezultatele discuției noastre odată ce vom uh, primi un raport din partea coordonatorilor. Tot la comunicări mai există un subiect. Un subiect care e la dispoziția colegilor, un raport din partea STOA, care are de-a face cu participarea publicului. Cu alte cuvinte, e vorba de, sisteme, de toate sistemele de informații de care avem nevoie pentru a promova participarea și implicarea cetățenilor. E un document foarte interesant din partea STOA. Îl aveți pentru informație și cred că a fost foarte bine să îl uh, împărțim în rândurile membrilor acestei comisii. Cred că putem găsi niște lucruri foarte importante acolo care, put, care ar putea să ne îmbunătățească munca în comisia noastră. Asta pentru a putea spori participarea cetățenilor. Decizii luate de coordonatori acum. La punctul 6 ne aflăm în continuare. Avem alocarea rapoartelor și avizelor pentru munca care ne așteaptă. Coordonatorii au căzut de acord ca raportul anual pentru anul 2011 să aparțină grupului ECR. Iar apoi, cetățenia 2014-2020 va merge la ALDE, iar celelalte trei avize cel legat de aplicarea legislației europene, apoi avizul care are de-a face cu preocupările asociațiilor și cetățenilor europeni și avizul în ceea ce privește politica privind apa merge spre, comi- spre Comisia Envi. Aici ne vom folosi de un sistem de rotație. Acum, inițiativa europeană a cetățenilor. Am primit o invitație din partea președintelui Comisiei AFCO de a participa la reuniunea acestora în data de 26. Acolo va fi organizată o dezbatere asupra raportului Gurmai care are de-a face cu inițiativa cetățenească europeană. Noi, cu acordul grupurilor, am uh, înmânat un număr de amendamente semnate de raportor. Cam atât despre iniți inițiativa cetățenească europeană. Fiecare dintre dumneavoastră este binevenit să participe la această reuniune AFCO. Așa că uh, noi, cei din, din Comisia PETI, vom încerca să ne consolidăm poziția în ceea ce privește această procedură. Bineînțeles, legat de inițiativa cetățenească europeană. Avem propriile noastre opinii față de cele pe care le au cei din Comisia AFCO și cred că o prezență bună ne va ajuta, mai ales domnul Boștinariu și, bineînțeles, sprijinit de ceilalți coordonatori, a vorbit despre acest subiect. E nevoie de sprijin politic din partea coordonatorilor în Comisia AFCO față de Comisia AFCO. Ne dorim să căzem de acord înainte de organizarea acestei dezbateri în data de 26 la AFCO. Așa că săptămâna viitoare grupul tehnic de lucru va avea o reuniune la data de 17 în Strasburg. Următorul punct discutat a fost împărțit un uh, rezumat în care apăreau cifrele legate de petiționarii care au fost invitați în cadrul comisiei noastre și costurile pentru rambursarea cheltuierilor acestora. Acestea au fost informații astfel încât să știm exact numărul de petiționari pe care i-am primit și ce s-a întâmplat pe timpul vizitelor acestora. Opinia generală a fost că trebuie ca rambursarea să aibă loc mai rapid, iar apoi ar trebui să fie, ar trebui ca anul european al, al persoanelor nevăzătoare să fie mai repede adus în discuție. E o idee pe care o discutăm de o, o vreme, încă nu apare în programul nostru și simțim acum o anumită presiune în acest sens. Există o directivă pentru oamenii cu care suferă de dizabilități, așa că această chestiune trebuie să apară în programul nostru cât de repede posibil. Funcția mea de președinte, voi discuta și acest subiect în birou pentru a mă asigura că va apărea pe ordinea noastră de zi cât de repede. Acestea sunt subiectele pe care le-am discutat în această dimineață la reuniunea coordonatorilor. Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul în legătură cu cele discutate la reuniunea coordonatorilor, atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 7. Avem la acest punct raportul Vălian. Și acum îi voi da cuvântul doamnei Vălean pentru a ne prezenta informațiile. Mulțumesc! Pe timpul primului schimb de opinii în ceea ce privește acest uh, raport cu privire la cetățenia europeană, am ascultat cu atenție toate sugestiile și toate comentariile și am încercat să le includ în textul raportului. Îmi voi axa prezentarea pe principalele subiecte care mi-au fost uh, supuse atenției de colegii mei. În primul rând, dacă analizăm raportul în ceea ce privește directiva cu privire la libera circulație, atunci observăm că au trecut șapte ani de când această directivă a intrat în vigoare. Mai persistă foarte multe probleme în legătură cu implementarea directivei. Cele mai multe dintre aceste plângeri au de-a face cu validitatea permiselor de ședere, dreptul la reședință, dreptul la reședință permanentă și drepturile pe care le au membrii familiei. Prin acest raport se cere următorul fapt. Comisia Europeană ar trebui să se asigure că statele membre transpun și implementează în mod corect directiva cu privire la libera circulație că se folosesc de puterea pe care o au de a lansa procedurile de care e nevoie. Li se cere statelor membre să să elimine barierele care mai există în libera circulație a cetățenilor și să elimine procedurile administrative care duc la restricționarea aplicării acestui drept. Înțelesul cetățeniei devine complicat atunci când ne referim la populația de etnie romă. Știm ceea ce s-a întâmplat în 2010, ce au făcut autoritățile franceze în acest an. Expulsionarea acestor cetățeni încalcă valorile de bază și principiile de bază ale Uniunii Europene. Sub directiva de liberă circulație, exist, se ține cont de siguranța publică și securitatea publică. Acestea pot fi incluse doar pe baza comportamentului personal și nu trebuie să se țină cont de origine. Nu se pot folosi niciun astfel de mijloace pentru expulzarea cetățenilor europeni. Considerentul 16, articolul 40, aici găsim aceste informații. Apoi există o responsabilitate comună pentru a promova integrarea cetățenilor de etnie romă. Asta pentru a fi în concordanță cu rezoluția din 19 martie 2011 cu privire la cetățenii de origine romă și, de asemenea, programul pentru cetățenii rom până în 2020. La primul schimb de opinii s-a văzut că nu există o recunoaștere comună a statutului parteneriatelor între persoane de același sex în Uniunea Europeană. Statele membre trebuie să asigure libertatea de circulație pentru toți cetățenii europeni și familiile lor, fără să se țină cont de orientare sexuală sau naționalitate. Raportul le cere din nou statelor membre să implementeze în mod complet drepturile care apar în directiva, 2, în directiva la 2,3 să se țină cont de diferiții parteneri diferitele tipuri de parteneriat care există în Uniunea Europeană, incluzând aici și cuplurile de același sex. Trebuie să țină cont de demnitate și de respect pentru viața personală și familială. În raport se salută primul raport anual al Comisiei Europene în ceea ce privește aplicarea Cărții Europene a Drepturilor Omului, a drepturilor fundamentale. Drepturile fundamentale trebuie să fie implementate într-un mod eficient, astfel încât cetățenii să se poată baza pe ele. Însă, un sondaj recent al Ombudsmanului European a descoperit că 32% din cetățenii europeni nu consideră că au destule informații în ceea ce privește această carte. Așa că, în prezent, trebuie să ne concentrăm nu doar pe aplicarea acestui document, ci și cu privire la celelalte articole care există în alte documente ale, Uniunii Europene cu privire la drepturile fundamentale acestea trebuie să fie mai bine explicate. Am inclus în raport niște alineate care au de-a face cu dreptul de a avea acces la documente, Este foarte bine să asigurăm un grad cât mai mare de transparență față de instituțiile Uniunii Europene. E nevoie de un acces mai bun la dosarele de anchetă sau de încălcare, fără a se pune în pericol scopurile anchetei. Publicul ar trebui să aibă acces la aceste dosare, mai ales atunci când au de-a face cu drepturile fundamentale, drepturile omului sau protecția mediului. Iar apoi, nu în ultimul rând, am salutat propunerea Comisiei pentru anul 2013 ca fiind anul european al cetățenilor europeni, al cetățeniei europene. Acesta aniversează 20 de ani de la introducerea termenului de cetățenie europeană. Astfel vor fi mai bine cunoscute drepturile atașate acestui termen de cetățenie europeană. Comisia ar putea să se folosească de acest prilej pentru a promova drepturile cetățenilor. Așa cum a spus și doamna președinte și eu doresc să vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor pentru acest raport este data de 19 ianuarie. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. Grazie, onorevole Valean. Mulțumesc, doamnă Valean, pentru intervenție. Urmează doamna Băsescu. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Doresc și eu să o felicit pe colega mea, doamna Vălean, pentru acest raport și consider discutarea lui extrem de importantă în contextul controversei privind mobilitatea muncitorilor români și bulgari în Uniunea Europeană. În acest sens, vă atrag atenția asupra ă, punctului 8 al documentului pe care îl discutăm. Parlamentul European a transmis în repetate rânduri semnale statelor membre să evalueze în mod realist situația de pe piața muncii națională. <coughs> Uh, consider că raportul doamnei Vălean se alătură demersului pe care l-am inițiat împreună cu colegii mei Ungureanu și Marinescu prin rezoluția din decembrie 2011 în acest sens. Totodată atrag atenția asupra referințelor la elaborarea și implementarea strategiilor naționale de incluziune a romilor prin paragrafele F și 12. Din nou ne aflăm într-un punct crucial după ce statele membre și-au prezentat programele Comisiei Europene la finalul anului 2011. Uh, personal doresc să propun amendamente pentru definirea mai clară a modului de implementare a drepturilor cetățenilor europeni. Mă refer aici în special la dreptul de a munci în alt stat membru decât cel de origine, în contextul ultimelor evoluții în domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție și doresc să-mi exprim din nou susținerea pentru acest raport al colegei mele. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Vălean pentru acest raport. Este o bază foarte utilă pentru munca noastră. Vreau să fac și eu câteva observații uh, pe care să le încep cu scuze pentru faptul că încă nu am transmis încă doamnei Vălean aceste gânduri ale mele. Doresc să o fac. Uh, doresc să vin cu niște completări și vreau să o rog să îmi acordă înțelegere pentru că nu i-am, informa- nu i-am prezentat aceste informații mai devreme. Sunt mai multe aspecte care mă preocupă pe mine. În primul rând, cred că Comisia ar trebui să se ocupe de, uh, foarte concret de chestiuni practice care țin de cetățenia europeană. Și anume să pornească de la uh, obstacole. Și raportul doamnei Vălean uh, abordează foarte bine aceste obstacole, aceste probleme și am să fac niște uh, propuneri care complementează ceea ce spune doamna Vălean. Cred că este uh, necesar ca una dintre prioritățile din raport să fie accentuată și mai clar, și anume, e vorba de prioritatea care se referă la faptul că uh, oamenii cunosc foarte, foarte puțin acest concept. Oamenii nu se simt cetățeni europeni decât într-o măsură foarte redusă. Uh, și cred că toate subiectele care țin de îndepărtarea obstacolelor în acest raport ar trebui să uh, vină după un preambul în care să spunem foarte clar că este absolut necesar și urgent necesar ca Comisia să acorde prioritate acestui obiectiv al cetățenii europene. Vedem că e nevoie mai mare de comunicare și de aceea este foarte important să comunicăm mai mult pentru că uh, Uh, foarte multe obstacole uh, devin cunoscute doar atunci când oamenii știu că au de fapt drepturile, în primul rând, și apoi să-și dea seama, stai că de fapt, uite, aici am un obstacol. Deci, de aceea cred că, în primul rând, conștientizarea și cunoașterea drepturilor legate de cetățenia europeană, cetățenia europeană sunt foarte uh, importante. Există persoane Uh, care trăiesc în Uniunea Europeană și care locuiesc și lucrează în țările lor, nu o activitate transfrontalieră. Uh, gândiți-vă, de exemplu, la tranzacțiile online sau, de exemplu, la faptul că cineva poate să moștenească uh, ceva dintr-o altă țară sau într-o altă țară. Deci, eu sunt absolut convins că și pentru comisie ar fi foarte important să pună mai mult accentul pe uh, informarea cetățenilor și cred că ar trebui, gândindu-ne, de exemplu, la raportul COZA cu privire la oamenii cu dizabilități, și aici cred că avem o parte pe care am putea o prelua, pentru că uh, și oamenii cu dizabilități sunt cetățeni europeni și am să, încă o dată, vă spun că am să-mi permit să fac niște propuneri care sper să completeze acest raport. În primul rând, mulțumesc. Mulțumesc, doamna Zdanuca. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îmi exprim respectul și mulțumirile pentru raportoarea noastră, pentru eforturile pe care le-a depus. În primul rând, aș dori să pun o întrebare, pentru că știm că raportul reflectă raportul Comisiei pe 2010 Și dumneavoastră scrieți la punctul 24 că noi îi solicităm comisiei să emită un nou raport în 2013. Nu e prea târziu, suntem acum în 2012. Care este motivul pentru aceasta? pentru că anul cetățeniei va fi în 2013 și cred că ar fi bine ca raportul să fie emis înainte. Aici uh, se reflectă și părerea noastră cu privire la uh, modul în care Comisia se implică în chestiunile privind drepturile cetățenilor europeni. Cred că trebuie să ne exprimăm îngrijorarea legată de faptul că mai trebuie încă multe făcute în această privință. Eu consider împărtășesc opinia Comisiei pentru Libertăți în acest uh, raport. Am o pagină de propuneri cu 5 puncte și am primit 74 de amendamente. Vom supune la vot acest aviz pe 25 ianuarie și sper că Comisia PETI va ține cont de recomandările și opiniile noastre. Au apărut abordări contradictorii uh, privind anumite chestiuni sensibile. Există abordări diferite în ceea ce privește drepturile privind unificarea familiilor și în ceea ce privește parteneriatele între persoane de același sex. Unele grupuri politice nu sunt de acord cu ideea procedurilor de încălcare pentru statele membre care nu își respectă obligațiile incluse în tratate. Doamna Vălean a menționat uh, deja uh, temerile uh, legate de cetățenii romi din Franța. De asemenea, unele grupuri politice nu sunt de acord cu alinierea drepturilor uh, rezidenților permanenți care nu sunt cetățeni europeni cu cele ale cetățenilor europeni. În grupul nostru politic și sunt recunoscătoare pentru susținerea celorlalte grupuri politice, propune ca drepturile rezidenților străini să fie apropiate de cele ale cetățenilor europeni. Este o declarație pe care uh, a susținut-o deja Parlamentul în trecut. Există raporturi ale Comisiei PETI și ale Comisiei LIBE. Ultimul a fost raportul Agacev din 2009. sper că propunerile noastre vor fi analizate pe 25 ianuarie în Comisia Libe, vor fi folosite și incorporate în raportul Comisiei PETI și toate aceste eforturi vor evolua în mod pozitiv și vor uh, dezvolta pozitiv problema. Mulțumesc, colegul Boștinaru. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, conținutul raportului distinsei noastre colege, doamna Vălean, și să o asigur de suportul complet al grupului SND în finalizarea și adoptarea acestuia. Pe de altă parte, doresc să remarc uh, conținutul extrem de bogat Uh, densitatea ideilor și faptul că se referă la punerea în practică a unor drepturi care pot aduce uniunea noastră mai aproape de cetăeni să reducă distanța dintre abstracția din documentele uniunii și practica cotidiană din viața cetățenilor. Aici este marea problemă și raportul acesta este un pas extrem de important. Doresc de asemenea să subliniez că în acest context când uh, discutăm de criză economică, când discutăm de salvarea zonei euro, ceea ce e fundamental, discutăm de guvernanță economică, discutăm și trebuie să discutăm și să rezolvăm și despre exercitarea drepturilor cetățenilor europeni în viața lor de zi cu zi altfel riscăm ca uniunea noastră să rămână rece distantă iar ei să fie indiferenți eventual la următoarele alegeri. de aceea uh, raportul acesta este extrem de binevenit. opinia mea ar fi ca după adoptarea acestui raport să avem o discuție cu comisia europeană ca acele obstacole atât de numeroase evidențiate de raportul doamnei vlean să fie nu doar inventariate i de către comisie ci să avem un calendar de rezolvare a acestor probleme pentru că aa parlamentul european va confirma rolul său de a servi interesele cetăenilor europeni. ultima remarcă este un raport extrem de important acesta în contextul în care nu doar drepturile europene ci i drepturi elementare democratice sunt încălcate în unele din statele membre ale uniunii europene i dovada uh, este uh, dezbaterea de săptămâna viitoare din parlamentul european referitoare la un stat membru ungaria dar i derapaje din alte state membre ale uniunii ori aceasta arată încă o dată fora considerabilă pe care parlamentul o are i rolul special pe care comisia noastră îl are în acest mecanism democratic european. închei spunând și mulțumind încă o dată doamnei vleanu pentru contribuia sa i asigurându o de uh, interesul nostru de a veni cu amendamente că astăzi doamna preedintă mazzoni ne a prezentat statistica numărului de petiionari care au urmărit uh, activitatea comisiei noastre de petiii venind aici este de departe